activității Parlamentului în iulie, conform articolului 68 a regulamentului, împreună cu președintele Consiliului, am semnat 8 acte legislative. Titlul acestor acte legislative le veți regăsi în procesul verbal al acestei ședințe.